beginning I speak in Spanish. Dragi colegi, reluăm ședința. Bun venit din nou. În primul rând aș vrea să vă informez că punctul acesta și următorul punct uh, vor fi dezbătute alături de delegația pentru India. Vom începe cu prezentarea în urma vizitei făcute de pe 15 pe 19 martie în India. Este o dezbatere absolut pertinentă pentru că o delegație a Parlamentului Indian, care este condusă de președinta acestei camere, Sumitra Mahahan, este acum în vizită la Parlamentul European. Sunt două vizite absolut esențiale pentru a restabili și a întări legătura între cele două parlamente după alegerile care au avut loc atât în India cât și în UE. Noi ne dorim un parteneriat activ care să țină cont de interesele ambelor popoare. Trebuie să lucrăm împreună pentru a ne atinge obiectivele și valorile comune, în special atunci când e vorba de provocările globale și chestiunile de interes comun. Aș vrea, în primul rând, să dau cuvântul domnului Van Orden, care este președintele Delegației pentru Relațiile cu India, pentru a ne informa uh, de rezultatele acestei vizite. Vă rog, aveți aproximativ 10 minute la dispoziție. Uh, thank you very much, uh, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Da, aveți dreptate în, în cele spuse. Într-adevăr, în acest moment se desfășoară doamna, vizita doamnei Sumitra Mahajan, deci președinta Camerei Inferioare a Parlamentului Indian. Deci va urma, bineînțeles, mâine o întrunire a delegației eh, parlamentare cu doamna președintă de asemenea și alții membri ai delegației indiene și ai Parlamentului vor participa. Dar este adevărat, am efectuat o misiune în India între 16 și 18 martie 2015. Aceasta a fost uh, prima misiune de acest gen după o perioadă destul de lungă. Um, a fost conform regulilor uh, Parlamentului, a fost o vizită scurtă și uh, un grup destul de restrâns am participat eu, cei doi vicepreședinței mei, doamna Gil și doamna Van Nuvensen și de asemenea încă câțiva membri ai Parlamentului. Deci, în orice caz, reprezentam patru grupuri politice din cadrul Parlamentului. În orice caz, per total, cred că a fost o vizită utilă și eficientă. Acum, dați-mi voie să explic un pic contextul acestei vizite. După cum vă amintiți, nu s-a mai ținut vreun summit UE-India în ultimii trei ani și în ce privește acordul de liber schimb sau cum mai este numit și acordul bilateral pentru comerț și investiții. Negocierile au început deja cu șapte ani în urmă și așa cum cineva menționa, progresele sunt uh, cam mărunte în această direcție. Deci, în momentul în care noi ne-am planificat vizita, noi speram să putem uh, introduce un pic de dinamism în această relație bilaterală UE-India. În uh, special, uh, noi speram că um, pentru summitul UE-India, care era programat uh, imediat după, în, uh, la mijlocul lunii aprilie. Sigur, uh, povestea ar putea fi mai lungă și diversi factori au fost implicați în ceea ce s-a întâmplat. La nivel, la modul oficial, India a anulat Uh, acest summit. Dar de ce a făcut-o? Pentru că India a considerat că UE a așteptat prea mult până să răspundă și să confirme datele oficiale pentru acest summit. Deci au existat atunci niște dezbateri, să spunem așa, deasupra motivelor care au condus la aceste întârzieri. Mi s-a sugerat că um, pe undeva a fost legată situația asta și de acea controversă privind situația marinarului italian, deci Iată, un fel de chestiune bilaterală care a interferat aici în planul mai larg al relațiilor între UE și India. Eu trebuie să spun că atunci când am mers uh, în India, nu avem de gând să ridicăm aceste probleme, dar, în orice caz, am reușit să avem o serie de uh, întâlniri. În India ne-am întâlnit și cu presa și, din fericire, uh, sau din nefericire, bineînțeles, presa ne-a cam bombardat cu întrebări de ce s-a anulat uh, summitul. Deci, iată, atenția s-a cam concentrat în această parte, din păcate. Asta a fost o situație mai neplăcută. În orice caz, noi ne-am văzut de program și uh, am avut uh, întrevederi uh, beneficia de de briefinguri din partea reprezentanților UE, delegației UE la New Delhi. De asemenea, am fost, uh, ne-am întâlnit și cu o serie de ambasadori UE în India. Și, da, fusesem avertizați asupra acestei posibilități de anulare a summitului. Dar um, unii ambasadori UE s-au plâns totuși că nu au fost consultați în mod specific pe această temă. Deci noi ne-am întâlnit cu ei, am profitat de ocazie, am profitat ca să primim informații proaspete privind evoluția relațiilor cu India, privind noul uh, guvern al primului ministru Narendra Modi, asupra uh, strategiei aplicate de noul guvern pentru, la nivel regional Printre alte aspecte discutate, am fost informat și asupra provocărilor demografice cu care se confruntă India, care are nevoie să creeze un milion de noi locuri de muncă la fiecare lună. Deci sunt informații care, iată, ne explică, oferă o perspectivă mai clară asupra situației acestei țări. Apoi am avut vizita oficială la uh, Camera Inferioară a Parlamentului, ne-am întâlnit deci cu președinta acestei instituții. Și, bineînțeles, uh, iată, vedeți acum, doamna Sumitra Mașahan răspunde vizitei noastre, deplasându-se aici la Bruxelles. Și uh, este vorba, s-a discutat și despre înființarea unui grup de prietenie și cooperare parlamentară cu această cameră inferioară a Parlamentului. Ar fi un pas înainte care ar merita să fie făcut. De asemenea, ne-am întâlnit și cu uh, membrii Comisiei de Afaceri Externe. Uh, președintele acestei comisii este uh, o personalitate cunoscută, a ocupat postul de director general adjunct la ONU Am avut de asemenea o serie de întrevederi cu membrii ai guvernului indian. Deci, în toate aceste întruniri am uh, evocat principalele priorități de um, cooperare în ce privește strategia de dezvoltare, mai ales uh, am avut o întrevedere cu uh, ministrul politicii urbane și lupta împotriva sărăciei și de asemenea cu ministrul transporturilor. Deci toate aceste teme, sectoare, care de fapt sunt, reprezintă și niște mm, mari oportunități de investiții și de cooperare cu companiile din UE. De asemenea, ne-am întâlnit și cu uh, ministrul de stat pentru afaceri externe al Indiei, Poziția domniei sale era de altfel uh, foarte pozitivă asupra uh, relației Indiei cu UE. De asemenea, ne-am întâlnit cu uh, consilierul adjunct pentru securitatea națională și cu uh, mai mulți membri echipei sale și am putut discuta uh, problemele de securitate regională. Și în acest context, eu am pus în discuție și um, această aparentă sensibilitate din partea Indiei față de măsurile de luptă împotriva pirateriei. Um, punctul de vedere care ne-a fost comunicat pe această temă este că uh, această zonă de alertă roșie privind prezența piraților s-a cam deplasat un pic prea mult spre est din punctul lor de vedere, ceea ce se cam apropie uneori de apele teritoriale uh, indiene și asta uneori uh, poate crea niște dificultăți pentru partea indiană. Am avut de asemenea ocazia să uh, vizităm Centrul European pentru Afaceri și Tehnologie, care desfășoară o serie întreagă de activități legate de uh, depoluarea apelor, de producția de energie curată și deci sunt teme în care intervine uneori și finanțarea europeană. Am uh, primit de asemenea uh, un raport privind activitatea prezenței Centrului de Asistență Umanitară UE din India, ECO, de asemenea, am întâlnit cu membri ai comunității de afaceri în cadrul unui uh, prânz, de asemenea, inclusiv cu reprezentanții Federației Indiene a Camerelor de Comerț și Industrie și de asemenea cu participarea unor reprezentanți ai uh, unor mari companii uh, prezente în India, Ei ne-au explicat un pic și atât succesele cât și dificultățile lor. Am avut întruniri și cu reprezentanți ai societății civile. Nu a fost o întâlnire neapărat foarte scurtă, dar uh, destul de numeroase ONG-uri au fost reprezentate, care de asemenea ne-au expus o parte din uh, problemele cu care se confruntă, mai ales cu anumite presiune, anumite restricții asupra activităților lor. Dar uh, să nu ce aș vrea să, să se rețină, și cred că colegii nu mă vor contrazice, Uh, unele dintre aceste ONG-uri sunt uh, cumva foarte implicate în activitatea de lobby politic. Asta a fost partea vizitei de la Delhi, dar noi am vrut să vizităm și altceva decât capitala Delhi. Și atunci uh, am ales un stat uh, perfect, ca să spun așa, tocmai pentru că este guvernat de Partidul Naționalist Hindus BJP și opțiunea cea mai evidentă era Rajasthanul. De deci am uh, continuat vizita la Jaipur. Ne-am întâlnit cu primul ministru al acestui stat. Am avut de asemenea întâlniri și cu președintele Camerei Legislative a Rajasthanului, care ne-a uh, ajutat să înțelegem mai bine și relația dintre uh, capitala federală și fiecare stat din India. Asta ne-a oferit și uh, ocazia de a vizita o nouă uzină a companiei uh, JCP, deci este o companie de origine britanică, dar care uh, este, uh, obține un succes foarte uh, însemnat în India. Și, și acolo a fost ceva foarte interesant, pentru că am avut un exemplu de uh, succes a cursurilor de formare oferite uh, femeilor uh, sărace din India care au reușit să uh, capete um, uh, calificări foarte tehnice, foarte uh, valoroase la nivel industrial. De asemenea, am uh, discutat și de teme de um, securitate alimentară și de protecția mediului. Deci, după cum vedeți, au fost câteva zile încărcate și, per total, aș spune că bilanțul este pozitiv Printre aceste rezultate, spuneam, deci, că am, uh, am trimis o informare și către președintele Consiliului European și cred că, uh, din câte înțeleg, deci se ia în considerare acum o nouă dată pentru luna noiembrie, pentru summit. Și, și iată, acum avem, primim și vizita președintei Camerei Inferioare a Parlamentului Indian. Deci, pe ansamblu, cred că toată această vizită a fost importantă și utilă. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare și înainte de a începe dezbaterea aș vrea să dau cuvântul vicepreședintei acestei comisii, doamna Nina Gil. Vă rog. Thank you. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Uh, nu pot decât să fiu de acord cu prezentarea președintelui delegației noastre. A fost o vizită care a picat la momentul potrivit și Spuneam deci că vizita a picat la momentul potrivit, chiar dacă contextul a fost uh, cumva neplăcut uh, la o dată atât de apropiată de anularea summitului prevăzut, ceea ce da, face că sos, am sosit la Delhi într-un context, în niște circunstanțe nu neapărat uh, fericite, dar până la urmă trebuie să pornim de undeva pentru reconstruirea relației bilaterale. Eu aș sublinia că um, trebuie să fim atenți la aceste vizite, la acest dialog bilateral și asta nu doar uh, la nivel parlamentar, dar și trebuie să avem, să avem grijă și cum se va desfășura summitul și planificarea sa. În orice caz, din fericire, vizita noastră a fost urmată, deci acum de această a președintei Camerei Inferioare a Parlamentului. Deci, iată, acestea sunt semnale cum că trebuie să revigorăm acest dialog cu India astăzi mai devreme, uh, cum spunea domnul Martin Schulz și dumnealui, președintele Parlamentului European, planifică o vizită în cursul anului următor. Deci, uh, cum spuneam și doamnei Mogherini de curând, avem nevoie de o strategie pentru uh, îmbunătățirea relațiilor noastre cu India. Trebuie să stabilim o serie de priorități. Nu trebuie să uh, Uh, ne lăsăm absorbiți doar de uh, acordul de liber schimb. Trebuie să fim foarte atenți la contextul geopolitic uh, al, al Indiei. Și asta înseamnă, de fapt, trebuie să avem o strategie detaliată, precisă. Țin în orice caz să mulțumesc și delegației UE de la New Delhi, care au reușit să ne pregătească un program excelent. Uh, am apreciat uh, foarte mult întrunirile noastre, mai ales întâlnirile cu reprezentanții mediului de afaceri, cu Centrul European pentru Afaceri și Investiții. Mai ales că îmi amintesc de perioada în care a fost înființat acest centru cu câțiva ani în urmă și deci putem vedea că rolul lor acolo este unul proactiv. Sper deci că delegația UE va continua să susțină această inițiativă pentru că un astfel de centru este foarte util pentru companiile noastre din Europa, mă gândesc la cazul regiunii de unde provin. Uh, în momentul în care companiile europene încearcă să intre pe piața din India, un astfel de centru le este foarte util. Țin de asemenea să mulțumesc și secretariatului și, bineînțeles, președintelui delegației noastre pentru această vizită reușită. Mulțumesc. Ține la palabra, senior Can. Mulțumesc uh, și acum Următorul coleg. Uh, Domnul Can, mulțumesc, domnule președinte. Eu nu am participat la această delegație, dar mă interesează foarte mult uh, ce s-a întâmplat în India și mă bucur um, că rezultatele au fost atât de bune. E clar că India este un partener important pentru noi și trebuie să avem relații foarte bune cu această țară de altfel de aici, de la nivelul Parlamentului European, așa că vreau să mă, sus, să mă alătur cuvintelor exprimate de colegul meu și cred că avem multe aspecte pe care ar trebui să le analizăm împreună, să avem o relație cât mai bună între noi, pentru că acest lucru este pozitiv pentru relațiile la nivel internațional. Mulțumesc! Dragi colegi, cum nu mai avem alte intervenții sau întrebări, vom trece la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume prezentarea studiului făcut pentru evaluarea parteneriatului strategic UE-India și posibilitatea de revitalizare a acestuia. Am să spun uh, bun venit autorului acestui raport, care este președintele Centrului de Studii Europene de la Universitatea Jaguar din India. După cum v-am spus și la punctul anterior, acesta este un moment foarte bun pentru a analiza acest parteneriat strategic și Parlamentul nostru dorește să existe relații bune între UE și India. Comisia noastră dorește să relanseze parteneriatul început în 2004 și noi am cerut un studiu pe această temă pentru ca experții externi să-și aducă punctul său de vedere. Studiul a fost realizat recent și a fost deja în mâna deputaților. Așteptăm prezentarea dumneavoastră, domnule Sacceva, și așteptăm și recomandările pe care le faceți în urma acestui studiu. Aveți cuvântul pentru 10-15 minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Domnilor și domnilor europarlamentare Comisiei AFET, domnilor și domnilor membri ai Delegației pentru Relațiile cu India, domnilor și domnilor. Este o adevărată onoare pentru mine să mă adresez astăzi aici dumneavoastră pentru a analiza acest studiu și mă bucur că Parlamentul European mi-a cerut în urmă cu câteva luni să facem acest studiu asupra parteneriatului strategic UE-India pentru a vedea care este potențialul pe care îl are și pentru a-l promova. Pentru că am doar 10 minute la dispoziție, sper că măcar unii dintre dumneavoastră să fi avut ocazia să analizeze acest raport și voi prezenta doar câteva puncte importante, după aceea vom trece la dezbatere. Dacă vedem care a fost uh, relația între India și Europa de-a lungul timpului, aceasta este o relație de mult timp la nivel precolonial, colonial și după aceea relația de după declararea independenței Indiei. De asemenea, în perioada războiului rece, a mișcării de nealiniere și apropierea cu Uniunea Sovietică, perioada în care relația dintre India și Europa a fost limitată, însă au existat relații la nivel uh, bilateral cu principalele puteri. În anii 90, însă, viziunea globală a Indiei a început să predomine. În același timp a apărut o nouă arhitectură la nivel economic și al securității la nivelul Asiei și a, politica europeană și-a dat seama că ar fi nevoie de un mai mare angajament față de Asia și pentru a avea un parteneriat cu India. Practic, Totul a început să miște în anii 90, după care au existat mai multe parteneriate, planuri de acțiune, declarații politice, au început uh, negocierile bilaterale și așa mai departe. Dacă încercăm să vedem uh, planul de acțiune comun care a fost uh, elaborat, vedem că există o serie de elemente care au fost acordate între cei doi parteneri. Avem uh, dialogul politic și de cooperare, care se menține și în ziua de astăzi, uh, dialogul la nivel uh, de cooperare, dialogul de cooperare la nivel politic. Toate elementele sunt prezente, energie, finanțe, mediu, dezvoltare curată, tehnologia informației și așa mai departe elementele care aveau de-a face cu comerțul și investițiile și după aceea, în 2008, s-au adăugat mai multe elemente, promovarea păcii și a securității globale, promovarea dezvoltării durabile, a cercetării și a tehnologiei, promovarea relațiilor people-to-people. -people. Iată deci elemente care au fost acordate între cei doi uh, parteneri. Observăm însă că, începând cu 2009, relația a început să-și piardă din tărie. Unul dintre motive a fost tocmai uh, impasul în cadrul negocierilor uh, BTIA, de asemenea o uh, problemă la nivel global, o încetinire a creșterii economice, criza în anumite economii din zona euro și o paralizie politică în India în ultimii ani. Există însă și noi oportunități acum, pentru că atât în UE cât și în India există noi posibilități și un nou leadership de ambele părți. Există însă în continuare un conținut în principal economic la nivelul acestui parteneriat în ultimii 15 ani am văzut că nivelul de investiții din statele membre în India a fost mai înalt decât investițiile făcute de Statele Unite, Japonia și China împreună. De asemenea, Uniunea Europeană reprezintă principala sursă a transferurilor de tehnologie în proporție de 50% și Uniunea Europeană a fost de asemenea și o destinație importantă pentru investiții transfrontaliere și achiziții pentru companiile indiene. Cooperarea în cercetare și dezvoltare s-a extins de asemenea în mod semnificativ negativ. Vedem la nivelul comerțului cu bunuri și servicii. Serviciile au crescut în termeni absoluți, însă dacă analizăm și datele statistice indiene, remarcăm că în ultimii 15-20 de ani a existat un declin la nivel comercial ceea ce înseamnă că în uh, termeni absoluți uh, comerțul este în creștere, însă din punct de vedere indian acesta este în scădere pentru că a crescut comerțul cu China și cu alte țări asiatice. Există și noi oportunități. Uh, chestiunile de dezvoltare și economice au devenit prioritare în politica externă a Indiei și Uniunea Europeană a devenit un partener esențial pentru India Noul guvern a anunțat o serie de noi inițiative, uh, Make in India, Clean India, Digital India, 100 Smart Cities, Clean Ganges, programe absolut esențiale și statele membre cred că pot juca un rol semnificativ în calitate de parteneri în toate aceste proiecte. Politica de apărare, uh, de securitate, spre deosebire de parteneriatul strategic cu Rusia sau cu alte țări, cu Statele Unite, de exemplu, deocamdată nu s-a dat destulă importanță parteneriatului UE-India, iar relațiile indoamericane sunt în creștere, există o din ce în ce mai mare apropiere la nivel transatlantic chestiunile de apărare și securitate. India are relații directe cu statele membre într-un cadru de cooperare cu principalele puteri europene. De exemplu, decizia de a cumpăra avioane de luptă Rafale din Franța are consecințe serioase pe termen lung asupra relațiilor UE-India și implicarea în uh, regiune în ceea ce privește China, regiunea Mării de Sud și așa mai departe din partea Indiei este esențială. India ar putea deveni un partener esențial și în politica de securitate maritimă. Lupta împotriva terorismului, aici, practic, cooperarea va depinde de felul în care Uniunea Europeană se definește ca actor de luptă împotriva terorismului și convergența percepută la acest nivel. UE și India ar trebui să se apropie mai mult și să ajungă la un consens în acest domeniu. Neproliferarea și uh, controlul um, exporturilor Cred că statele membre ar trebui să susțină eforturile făcute de India în ceea ce privește acordul de la Vasenar uh, și grupul uh, din Australia. Și deși nu este ușor să se ajungă la un consens asupra acestei chestiuni, este un domeniu în care e nevoie de un parteneriat strategic. Marea Britanie, Franța, Spania și alte țări au susținut uh, apartenența Indiei la aceste grupuri rolul pe care l-ar putea juca India în criza ucrainiană. Consecințele nu sunt foarte clare pentru India, însă în urma acestei crize, Rusia a devenit mai apropiată de China, ceea ce are, bineînțeles, are consecințe directe asupra Indiei. Poziția de până acum a guvernului de la uh, New Delhi a fost în principal să susțină Rusia, dar oricum există un potențial demn de explorat aici din partea UE chestiuni de guvernanță la nivel uh, global. Există un uh, dialog la nivel uh, global cu parteneri globali și acesta ar putea fi mai eficient pe viitor. Securitatea energetică și energie regenerabile, deși e adevărat că se consideră că UE și India au poziții diferite în ceea ce privește securitatea energetică și sursele de energie utilizate, Cred că ne-am putea apropia și din acest punct de vedere și acesta este un domeniu în care am putea coopera, în special pentru energiile regenerabile, pentru că noul guvern are un program foarte dezvoltat în acest domeniu. Cooperarea la nivelul societății civile, s-a menționat deja mai devreme, există 2 milioane de astfel de organizații în India. Multe dintre ele au făcut deja legătura cu societatea civilă din UE și aceste schimburi existente la nivelul societății civile s-au făcut pe teme importante cum ar fi schimbarea climatică, drepturile omului și așa mai departe. Însă, în noul context uh, al uh, declinului relațiilor bilaterale cu India și în special a suspiciunilor apărute în ultimele luni, practic uh, aceste relații devin din ce în ce mai importante. Cooperarea pentru dezvoltare este adevărat că India este un partener esențial. Avem uh, foarte multe linii de credit. Uh, peste 60 de țări sunt implicate în valoare de 11 miliarde. Uh, de asemenea, proiecte de asistență în vecinătate și în Africa și am putea lucra împreună în Afganistan, Myanmar și așa mai departe. Afganistan Uniunea Europeană și India ar putea fi active în continuare în proiectul realizat în Afganistan, în multe domenii uh, importante pentru India, de exemplu cooperarea regională, uh, construirea de capacități, uh, training oferit poliției și armatei, educație, decentralizare, etc. Problema drepturilor omului, India fiind o democrație, este foarte sensibilă la orice uh, chestiune de încălcare a drepturilor omului, lucruri care pot fi explorate în cadrul dialogului pentru drepturile omului între UE și India. Relațiile bilaterale se pare că slăbesc um, legăturile între UE și India. În principal, um, multe chestiuni care nu sunt uh, rezolvate la nivel multilateral se rezolvă la nivel bilateral și aceasta a dăunat relației globale de parteneriat. Parlamentul European, care este un organism ales direct de către cetățenii europeni, ar putea înclina oarecum această balanță. Care sunt uh, principale domenii de acțiune pe viitor? În primul rând, să se reînceapă negocierile asupra BTIA-ului, să se inițieze un nou dialog în ceea ce privește Afganistanul, securitatea maritimă, cooperarea pentru dezvoltare Africa, Orientul Mijlociu și să se promoveze mecanismele de dialog pentru ca ele să fie mai eficiente, să se furnizeze și resursele financiare și umane necesare pentru acest dialog. Uniunea Europeană ar putea oferi posibilitatea unui statut special pentru India de asemenea, se poate analiza posibilitatea de a avea un regim nuclear exclusiv pentru a recunoaște eforturile făcute de India în acest domeniu. Și este important să avem angajament politic față de acest parteneriat. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Acum am să dau cuvântul domnului Van Orten. Vă rog. Uh, thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnului Sahdeva, pentru că a venit astăzi să discute despre acest studiu în fața noastră. Eu nu eram conștient până acum că studiul este în continuare în curs, ceea ce arată exact dinamica acestui subiect și arată cât de important este să ne ținem la curent. Cred că este un studiu foarte interesant și mă bucur să-l pot citi în curând. Am câteva întrebări pe care aș vrea să vi le adresez. Ați subliniat la sfârșit nevoia de a lansa uh, acorduri de liber schimb și mă întreb dacă ați, putea spune ceva și despre partea indiană, pentru că au existat câteva ezitări, dacă nu mă înșel, în legătură cu acordul de liber schimb. Uh, și ambele părți, dacă nu mă înșel, nu au fost foarte entuziaste de fapt uh, să avanseze în acest dosar. Și mă întreb din perspectiva Indiei ce uh, a fost această ezitare și cum o interpretați dumneavoastră. Unele persoane care au fost acolo spun că de vină a fost experiența negativă pe care au avut-o în uh, alte acorduri de liber schimb, cu Corea de Sud, de exemplu. Dar aș vrea să știu părerea dumneavoastră. Și o altă întrebare. Care este Credeți că modelul uh, european a fost vreodată văzut uh, ca cu entuziasm de către India, ca fiind un model, de exemplu, pentru cooperarea regională în Asia de Sud? Și dacă a fost așa, credeți că este încă de valabilitate această, această părere. Mulțumesc. Doamna Ghil are cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să vorbesc despre acordul de liber schimb și despre cum putem să depășim acest impas în care ne aflăm acum. Credeți că există anumite domenii care ar putea să ne ajute să facem uh, progrese ușor și care, pe care l-ați identificat dumneavoastră în studiul pe care l-ați făcut? Poate că am putea după aceea să le discutăm și în Parlament. M-a interesat și un comentariu pe care l-ați făcut despre apropierea de Rusia. Cum uh, vedeți dumneavoastră relațiile dintre India și Rusia în momentul de față? Credeți că ceea ce se întâmplă în vecinătatea estică ar avea un impact între, pe relațiile dintre UE și India, mai ales uh, având în vedere tensiunile din ultima vreme? Și un alt uh, domeniu despre care aș vrea să vorbim este cel cu privire la guvernanța globală UE-India. Dumneavoastră ne-ați spus în ce măsură India și ceilalți rescriu regulile de finanțe internaționale și că India va juca un rol foarte important între țările BRICS și în uh, celelalte asociații uh, și celelalte uh, foruri. Vreau să vă întreb dacă femeiul are un rol uh, cheie în India și în ce măsură vedeți dumneavoastră o combinație posibilă între acestea. Pentru că s-ar putea ca liderul, șeful uh, șefii uh, Băncii Centrale Europene să fie, de exemplu, cel care a, o să înlocuiască pe Cristin Lagarde la, F, la FMI. Și m-ar interesa de aceea cum vedeți dumneavoastră aceste relații. Uh, și, de asemenea, politica de pace și relația cu Japonia, care a fost întărită de cuvânt. A existat și un dialog foarte strâns cu China. Cum ar putea Uniunea Europeană, după părerea noastră, să intre în acest context? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Can. Mulțumesc uh, foarte mult, pentru, domnule profesor, pentru aceste informații interesante. Aș vrea să mai vorbesc despre un domeniu despre care a vorbit și colegul meu în contextul uh, Asiei de Sud-Est, cooperarea cu Afganistanul și relația dintre Pakistan și India. Credeți că există vreo speranță în această ultimă relație? Ok. Lena, I... Bueno, quería yo hacer una pregunta en relación con, con el ingreso. Vroiam să vă adresez și eu o întrebare referitor la aderarea Indiei în organizația de la Shanghai. Nu știu dacă ați analizat această chestiune în cadrul raportului și efectele asupra relației cu NATO și acest conflict înghețat între Statele Unite și țările emergente. Cum vedeți dumneavoastră această situație? Mr. Dan. Domnul Tanac. Da, mulțumesc încă o idee la final, mai ales în legătură cu ce a spus Jeffrey Van Ornen cu, despre dezvoltarea CEFTA. Am auzit deja de două ori din partea unor oficiali ruși că rezultatul sancțiunilor Uniunii Europene pe Rusia au făcut ca ei să se gândească la o altă formă, mai puțin democratică, de ordine economică și de cooperare prin consolidarea relațiilor cu țările BRICS, ceea ce este destul de contradictoriu pentru că și Brazilia și India sunt democrații. Dar BRICS, Brazilia, Rusia, India și China ar putea să se apropie în relațiile lor economice și să lanseze, de exemplu, o bancă de investiții a lor. Credeți că există vreo șansă pentru aceste noi formațiuni sau credeți că doar uh, rușii încearcă să-și flexeze mușchii față de Occident din cauza sancțiunilor? Pentru că eu nu prea înțeleg exact cum au aceste țări ceva în comun, cel puțin uh, India și cu China, de exemplu. Dacă nu mai sunt întrebări, aveți cuvântul, vă rog, domnule Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări foarte interesante și foarte utile. O să încerc să le integrez în mai multe categorii. Unele se referă la liberul, comerțul liber, altele la Rusia, altele la UE ca model de cooperare regională, mm, India și rolul ei în regiune deci să începem întâi cu Uniunea Europeană ca model. Da, Uniunea Europeană a fost văzută întotdeauna ca un model, nu numai uh, în India și în Asia de Sud, ci și în alte părți ale lumii. Și foarte multe continente, foarte multe regiuni au încercat să copieze ce face Uniunea Europeană și să beneficieze de experiența ei. Însă ceea ce se întâmplă acum este că se pune la îndoială această noțiune de model ne uităm ce se întâmplă în Ucraina, de exemplu, și într-o oarecare măsură se pun la încercare, de fapt, puterile Uniunii Europene de a avansa cooperarea regională în cadrul vecinătății sale și în alte părți ale lumii. Ceea ce se întâmplă în Ucraina, după părerea mea, este rezultatul uh, unui regionalism competitiv din ambele părți, atât din partea Uniunii Europene cât și din partea cealaltă. Toată lumea încearcă să aducă mai multă integrare și rezultatul este ceea ce se întâmplă în Ucraina, care și-a pierdut o parte din teritoriu, mii de oameni au murit și nu se știe cum se va termina acest eveniment. Deci modelul european în domeniul cooperării regionale pentru alte părți ale lumii aduce cu sine, cred eu, în următorii ani mai multe provocări, chiar și în India, chiar dacă și uh, atracția față de continentul european este ceva mai scăzută acum decât uh, înainte. De ce e nevoie de acordurile de liber schimb care trebuie pornite și de ce trebuie să ne gândim la aceste relații este clar că parteneriatul uh, între India și UE este mult mai mare decât uh, acordul de liber schimb, nu se limitează la aceasta și aceasta nu înseamnă că ar trebui să rămânem uh, ostatecii acestui acord comercial. Având în vedere acestea, există totuși și o altă realitate și anume că baza parteneriatului este totuși economia și s-au pierdut uh, anumiți ani importanți care ar fi fost o șansă în care s-a așteptat să se întâmple ceva până în 2009-2010, ceea ce nu s-a întâmplat din mai multe motive, dar uh, cred că există anumite probleme tehnice de ambele părți și dacă mm, rămânem la stadiul actual, nu vom găsi niciodată uh, o soluție. Ceea ce ne de ceea ce este nevoie este de un fel de impuls politic din ambele părți. Și cred că se mai pot face încă mișcări uh, care să ducă la o schimbare. Poate că dacă nu o să avem un acord extins între UE sau India și India și o să avem poate chiar un acord limitat, chiar și aceasta ne va permite să avem un nou uh, impuls în această relație, pentru că cred că aspectele politice sunt mai importante aici. Uh, Putem spera în India, de exemplu, ca să vină acest impuls, mai ales că domnul Modi încearcă să pună foarte multe aspecte economice pe agenda și aceasta este o posibilitate. India și Rusia, acum ați întrebat despre această relație. După cum spuneam în prezentarea mea, ceea ce s-a întâmplat în Ucraina nu are implicații directe pe India, dar dacă ne uităm în perspectivă, rezultatul la ce s-a întâmplat este că acum Rusia este mai apropiată de China, ceea ce are până la urmă implicații asupra Indiei pe termen lung. Deci, ca rezultat, și din nou uh, aceeași uh, temă care revine acum, India, China, relația dintre ele, BRICS și așa mai departe, ceea ce vrem să notăm este că nu numai din cauza crizei din Ucraina se întâmplă, dar vedem că și în anii 90 s-a întâmplat același lucru. BRICS uh, a fost o realitate acum, în ultimii ani. Lucrurile acestea se întâmplă, însă Rusia încearcă să folosească toate forurile pe care îi stau la dispoziție și investitorii încearcă să izoleze Rusia. Deci atunci Rusia încearcă să folosească toate forurile în care este prezentă pentru ca să poată să participe și ea și Pakistanul s-ar putea să fie din ce în ce mai integrat și el. Președintele Moody a spus de asemenea că uh, își dorește o astfel de relație. În, în uh, zona eurasiatică putem spune că nu este vorba numai de relații cu uh, Statele Unite. Ambele parteneriate sunt uh, importante atât cu Rusia, atât cu uh, Japonia, atât cu Statele Unite, cât și cu Europa. Toate sunt importante. Însă, după cum vedem, în ultimii ani, India nu a avut uh, relații bune, uh, așa de bune cu toți deodată, așa cum s-a întâmplat în ultima vreme. Și mă gândesc aici la um, relația dintre Pakistan și India. Există o um, relație istorică între aceste țări, însă, după cum putem vedea acum, uh, și după toate studiile pe care le-am făcut și după ce am petrecut mai mulți ani în Afganistan, pot să spun că există un potențial foarte mare atunci când uh, India, de exemplu, avea relații cu Pakistanul, cu Afganistanul și când uh, existau relații comerciale foarte mari, de 180 de miliarde, de exemplu. Dar acum s-a pierdut, de fapt, 99% din uh, comerțul care se făcea în zona aceasta care acum este afectată. Era foarte logic pentru noi să avem uh, comerț cu această zonă, dar acum lucrurile s-au schimbat și vorbim de peste 100 de um, vorbim de, despre o cifră foarte mare. Este un potențial foarte mare, dar unele mm, chestiuni politice sunt în continuare pe agenda actuală foarte, sunt foarte importante pe agenda, însă trebuie să repetăm uh, de fiecare dată cât de multe pierderi există acum din cauza schimbării uh, geopolitice și probabil că și uh, liderii unor țări vecine atât, de exemplu, și al Pakistan, vor încerca să facă um, un efort mai mare decât doar cel economic. Există anumite restricții care trebuie respectate, dar cred că trebuie să se îmbunătățească lucrurile acestea mai degrabă uh, mai repede decât mai târziu. În legătură cu China, se poate vedea că arhitectura economică și de securitate în Asia, dar și uh, modelul de integrare economic sunt deja prezente. Aspectele de securitate sunt de asemenea și ele abordate, însă Asia va fi, din punct de vedere economic și politic uh, și din punct de vedere al arhitecturii securității, va fi uh, confruntată cu foarte multe provocări, dar atât China cât și India și Japonia vor vrea să joace un rol mai important. Și cele, cealaltă parte, Rusia, Statele Unite, UE sau statele membre ale Uniunii vor vrea și ele să joace un rol important. Și din cum am spus până acum în prezentare, reiese acest lucru deja reiese faptul că s-a semnat, de exemplu, un document cu privire la... Uh, India a semnat un document cu privire la um, comerțul peste Pacific, dar uh, trebuie să vedem ce se întâmplă și cu celelalte regiuni. La fel și cu Uniunea Europeană. Trebuie să vedem ce rol va juca Uniunea Europeană, deci, în această relație de, economic, de economie și de securitate și în arhitectura nouă uh, globală? În Asia, țările europene au, într-adevăr, uh, parteneri economici foarte puternici, dar care va fi rolul strategic și militar pe care îl vor juca. Uh, Aceasta nu este însă foarte clar pentru politica indiană, deci nu vedem în momentul de față pe continentul uh, asiatic uh, relevanța acestui arhitecturi în momentul de față. Va trebui să vedem cum evoluează. Nu știu să alguien de la delegație quiere intervine. Vă mulțumim foarte mult. Dacă mai dorește cineva din partea delegației să intervină, dacă nu, mulțumim foarte mult domnului Sacdeva pentru munca sa. Da, mai există o intervenție din sală, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Pideios. Eu aș vrea să îl întreb pe ilustrul nostru invitat care este relația cu Italia și ce s-a întâmplat cu acei marinari, dacă s-a rezolvat problema sau dacă nu, ce se întâmplă. Mulțumesc. Intervenție fără microfon. Uh, on this Italian Da, în ceea ce privește cazul acestor marinari italieni. Cred că este foarte neplăcut ce s-a întâmplat între India și Italia. Țările de frontieră, în mod normal, au relații bune. Însă rezultatul a fost că acest caz nu a fost gestionat bine de țările vecine, nici de India, nici de Italia. Într-un fel s-a transformat într-o chestiune politică în India, pe vremea când partidul acum la putere se afla la put în opoziție și, de asemenea, și în Italia s-a transformat într-un caz politic. Deci, uh, până la urmă, s-a stârnit uh, foarte mare vâlvă pentru acest caz și uh, a devenit o problemă foarte delicată din punct de vedere politic. Și dacă citiți presa din India, se vede că această problemă era o problemă chiar atunci când actualul partid de la putere se afla în opoziție, însă și mai mult după aceea. S-a adoptat uh, și o rezoluție din partea Parlamentului European, au existat mai multe uh, documente redactate în acest sens. Uh, cazul a fost prezentat și la Curtea Supremă în India și unul dintre acești marinari se află acum în ambasada Italiei din India, altul s-a întors deja în Italia deci, ce uh, observăm aici, că este o chestiune care a fost rezolvată în fața instanței, care are ultimul cuvânt de spus până la urmă. Însă, din păcate, acest caz a afectat, la nivel mai general, relațiile între India și UE, un lucru uh, tare neplăcut care, din păcate, s-a întâmplat. Și sper să se rezolve această problemă politică. Uh, probabil că vom mai reveni la acest caz să vedem cum afectează India și relațiile sale în ziua de astăzi. Cred că este important să învățăm anumite lecții de ambele părți și anume cum să se rezolve astfel de cazuri pe viitor din punct de vedere politic. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Sagdeva, vă mulțumim pentru munca dumneavoastră, pentru raportul realizat. Mulțumesc de asemenea reprezentanților din Delegația pentru Relația cu India. Vom face acum o scurtă pauză până la orele 17, când vom începe cu prezentarea SEA asupra summitului UE-CELAC.

buenas tardes. Dragi colegi, reluăm ședința. Voi vorbi în spaniolă. Începem cu ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi. Și vă reamintesc că această dezbatere va avea loc alături de reprezentanții Delegației pentru Adunarea Parlamentară UE America Latină. Este vorba de summitul UE-CELAC între 11, 10 și 11 iunie. Aceasta a fost uh, prezidată de uh, președinții Stux și Corea și uh, statele membre din ue reprezintă o treime din statele reprezentate la nivel global, deci au o putere de influență destul de mare. Timp de două zile au vorbit despre chestiuni comune, cum ar fi, de exemplu, agenda de dezvoltare după 2015, Uh, sau altele. S-a ajuns la mai multe acorduri, întărirea cooperării în situații de criză, schimbări în ceea ce privește funcționarea EU-CELAC și uh, deciziile luate de lideri la nivelul summiturilor. Acest summit este rezultatul angajamentului nostru de egalitate pentru a aduce beneficii comune și pentru a ne apropia de popoarele noastre. Domnule Lefren, ne-ar plăcea să auzim uh, care sunt principalele concluzii ale acestui summit și să ne prezint, prezentați uh, opinia dumneavoastră față de cooperarea cu partenerii noștri din uh, CELAC, ce ne putem aștepta pe viitor și așa mai departe. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte că mi-ați oferit această ocazie de a prezenta rezultatele summitului care s-a desfășurat cu doar o săptămână și ceva în urmă. Acum, uh, la sfârșitul summitului, ne putem declara, cred eu, mulțumiți cu rezultatele obținute și asta în ciuda anumitor provocări, dificultăți. Eu cred că am reușit totuși să uh, atingem uh, obiectivele vizate. Uh, aceste obiective se regrupează pe trei piloni, politica de dialog, cooperarea mm, sectorială și uh, schimburile economice. După cum știți, a fost adoptată în primul rând o scurtă declarație politică privind parteneriatul pentru generația următoare, apoi a fost adoptată și așa numită declarație de la Bruxelles, care acoperă, uh, include toate uh, procesele de dialog existente între UE și uh, țările CELAC. De asemenea, a fost adoptat și un plan de acțiune detaliat între cele două regiuni. Acest plan de acțiune revizuiește și aduce la zi o serie de capitole deja existente de cooperare, dar și unele noi, cum ar fi în domeniul educației și al securității pentru că sunt două teme deosebit de importante pentru ambele regiuni, desigur. Subliniez de asemenea că, în opinia noastră, s-a făcut un uh, pas înainte foarte important în ce privește activitatea acestui uh, forum de cooperare Mă refer aici la uh, actele pregăditoare, o serie întreagă de evenimente au uh, precedat aceste summit la nivel politic, la nivel uh, sindical, cooperare academică, la cooperare din domeniul afacerilor și rezultatele acestor întâlniri au fost ulterior transmise liderilor politici. Deci vorbim aici despre un pas uh, politic important înainte, pentru că este o acțiune inclusivă. Putem include în uh, procesul de cooperare uh, între cele două regiuni toate componentele societăților noastre. În ce privește rezultatele sectoriale, deși mă refer la dialogul bilateral politic, cooperarea regională și internațională. În ce privește uh, dialogul politic, eu cred că, pe de o parte, pe fond, am uh, uh, folosit uh, o exprimare foarte clară în declarație pe teme cheie, cum ar fi schimbarea climatică, agenda de dezvoltare post-2015 și provocările globale în ce privește producția și comerțul ilicit cu droguri. În și această temă va fi, bineînțeles, rediscutată în toate forumurile internaționale de resort în anul următor. Apoi, a fost și ocazia să relansăm procesul de dialog între UE și anumite uh, state din regiunea CELAC. Aș uh, menționa de asemenea că sprijinul a fost foarte puternic din partea ambelor părți și CELAC și uh, Uh, UE pentru a sprijini uh, procesul de uh, pace, de um, această negociere dintre autoritățile colombiene și gherila FARC. Deci UE și-a reafirmat disponibilitatea pentru a sprijini acest proces și ulterior consolidarea păcii. De asemenea, ă, toată lumea a fost de acord că un summit odată la 2 ani nu este suficient și de aceea a fost luată hotărârea să existe o conferință interministerială ă, anul, între cele, la mijlocul perioadei, deci odată la, la 2 ani între cele două summituri, pentru a putea evalua și revizui ă, progresele reușite. Deci, următoarea întrunire care va fi uh, sub președinția Republicii Dominicane și va găzdui manifestarea și ne va oferi ocazia să uh, revizuim și să discutăm uh, progresele obținute între timp în relația noastră biregională. Acum, în ce privește aprofundarea legăturilor uh, economice dintre statele CELAC și UE, acest uh, summit uh, ne-a oferit uh, o ocazie de, destul de utilă pentru a revigora uh, agenda de dezvoltare și schimburile comerciale între țările noastre. De asemenea, este și ocazia să reafirmăm uh, principiile cheie pe care se bazează această cooperare spre exemplu, trebuie să subliniem din nou importanța stabilității și transparenței legislative și reglementare pentru a facilita cooperarea economică. De asemenea, a fost reafirmat uh, sprijinul mutual pentru metoda multilaterală și asta mai ales în cadrul specific al uh, negocierilor multilaterale de la OMC inclusiv acum că avem ratificarea acordului uh, de modificare OMC și acordul de facilitare a comerțului și în perspectiva viitoarei reuniuni interministeriale de la Nairobi. De asemenea, a fost subliniată și contribuția adusă de programele de investiții uh, în uh, politicile de protecție a mediului în regiunea Americii Latine și, în fine, cu toții am fost de acord că punerea în aplicare integrală a acordurilor bilaterale sau regionale de liber schimb între uh, UE și anumite state din regiunea CELAC, această implementare constitu- constituie un element fundamental pentru uh, a favoriza uh, dezvoltarea socioeconomică a regiunilor noastre și, bineînțeles, în primul rând, a regiunii latinoamericane. Apoi, de asemenea, au fost discutate în special aspecte legate de uh, negocierea cu Mercosur. S-au fost luate angajamente de către țările Mercosur de a avansa în acest proces și sperăm că până la sfârșitul anului vom uh, putea uh, atinge rezultate concrete în așa fel încât să putem uh, uh, avea un schimb de oferte inițiale și să lansăm un proces de negociere. De asemenea, sunt semnale foarte bune și din partea Ecuadorului față de un acord multilateral de asemenea, a fost exprimat uh, un sentiment de satisfacție general față de acordul uh, semnat de UE cu uh, Mexico și cu Chile pentru aducerea la zi a acordurilor comerciale deja existente. Totodată a fost exprimată și hotărârea de a avansa către punerea în aplicare completă a um, acordului de liber schimb cu um, Columbia și cu Peru. Acum, în ce privește uh, aspectele legate de cooperarea biregională, o serie întreagă de programe de cooperare, mă gândesc deci la acest nivel biregional, au fost anunțate, ba chiar unele dintre ele au fost semnate cu ocazia acestui summit. Un exemplu important important uh, este sprijinul crescut care va fi acordat uh, IMM-urilor și proiectelor legate de infrastructură, mai ales în domeniul energiei regenerabile și a uh, apei potabile. Vorbim aici despre proiecte care însumate duc la mai multe zeci de miliarde de euro de investiții pe viitor. De asemenea, a fost lansat un nou mecanism european de cooperare care va permite deci o abordare diferențiată a diferitelor, diferiților parteneri, pentru că unele țări sunt mai avansate și altele mai puțin în această regiune. Deci acest nou mecanism ne va permite să eficientizăm uh, expertiza, experiența și fondurile puse la dispoziție în uh, acest cadru. În așa fel încât uh, să putem uh, obține cele mai bune rezultate cu putințe în uh, acele țări care au cea mai mare nevoie de sprijin pentru dezvoltare. Și în același uh, spirit au fost semnate două memoranda de înțelegere cu Chile și cu Uruguay, care sunt implicate deja la nivel concret în acest tip de cooperare. De asemenea, a fost confirmat participarea țărilor CELAC în uh, programele uh, de cercetare Euro 2020. Și asta face că, iată, deschidem noi capitole de cooperare care nu fusese acoperite uh, suficient în trecut. Și în, ca formă de sprijin pentru aceste schimburi, inclusiv pe, în ce privește contactele business to business sau între parteneri direcți, a fost anunțată și o contribuție din partea UE pentru uh, susținerea rețelelor de internet de bandă largă, inclusiv prin instalații de cablu optic uh, transatlantice între UE și Brazilia. Iar, bineînțeles, pornind din Brazilia, această rețea poate fi extinsă pe restul continentului sud-american. un proiect care ne se pare foarte important. Și în uh, cele de urmă, în același sector de cooperare care este legat de știință și de cercetare, vor fi uh, peste 19.000, dacă nu 20.000 de burse oferite studenților uh, latinoamericani, dar și personalului instituțiilor academice din CELAC, care le vor permite să studieze în Europa. Ceea ce uh, înseamnă de fapt un buget de peste 80 de milioane de euro care va finanța deci, uh, proiecte de dezvoltare a capacităților uh, în domeniul cercetării și academic din regiunea CELAC. Deci este încă un pas înainte care a trebuit să Um, încurajeze schimburile. Urmează apoi, deci, procesul de liberalizare a vizelor. Vorbim aici deja despre uh, Colombia și Peru, proces care a fost uh, inițiat în cap cu ocazia acestui summit, iar ulterior vor urma uh, o serie de țări din regiunea Caraibelor. Iar în afară de asta, trebuie spus că aproape toate țările din CELAC vor beneficia de liberarea vizelor pentru sejururi scurte în UE. Deci avem uh, speranțe că și în anii următori uh, mai multe țări se vor arătura acestui uh, regim de scutiri de vize. Aceste bune rezultate ale summitului s-au datorat bunei cooperări între instituțiile europene, între SAE și uh, serviciile Comisiei, care au colaborat la pregătirea diferitelor niveluri ale evenimentului și, bineînțeles, și datorită sprijinului Parlamentului European, pentru că, da, ne-am bucurat de acest uh, sprijin ferm uh, și această disponibilitate pentru dialog. Mă refer aici, bineînțeles, și la forumul oferit de delegația parlamentară euro-latinoamericană. De asemenea, am beneficiat uh, de un sprijin ferm și de o bună convergență de opinie din partea șefilor de stat și de guvern la nivelul Consiliului European, ceea ce a permis să avem uh, o agenda summitului bine structurată și dinamică. Pentru că, da, ne-am confruntat și cu anumite provocări în pregătirea acestui summit. Unele provocări uh, țin de diversitatea opiniilor pe anumite teme, Asta mai ales când vorbim despre um, dimensiunea agendei multilaterale, dar și în ce privește schimbarea climatică sau obiectivele de dezvoltare post-2015 sau lupta împotriva drogurilor și așa mai departe. Însă, provocări au existat și pentru că um, anumit, o anumită slăbiciune instituțională care încă se confruntă uh, organizația CELAC. Este o organizație tânără până la urmă și încă nu are toate structurile permanente, deci practic CELAC este foarte dependent de acțiunea președinției temporare, ori președinția temporară a CELAC nu are neapărat autoritatea și puterea de a uh, conduce un astfel de proces de negociere într-un summit. Și să nu uităm că totuși vorbim despre un summit în care, pe de o parte, avem opiniile UE și în cealaltă parte a mesei opiniile a 33 de state. Există ceva diversitate aici. În fine, uh, cum spuneam, rezultatul general ni se pare satisfăcător după acest summit și de asemenea, credem că dacă ne dorim să menținem aceste legături strânse și să ne menținem rolul, nivelul nostru de influență în regiunea CELAC, ei bine, avem nevoie să fim activi, să întărim uh, cooperarea biregională. În orice caz, eu cred cu tărie că uh, angajamentul personal asumat de înalta reprezentantă, doamna Mogherini, a jucat aici un rol foarte important pentru obținerea rezultatelor menționate. Și ă, asta încă de la, începând cu participarea sa la summitul CELAC din ianuarie și ă, prezența sa la celelalte forumuri regionale pentru a reafirma de fiecare dată mesajul Uniunii Europene. În orice caz, avem uh, nevoie să continuăm aceste eforturi, pentru că oricum există și uh, așteptările partenerilor noștri din CELAC. Uh, nu putem lăsa, de, lăsa baltă. Trebuie să ne menținem acest nivel de angajament. Pentru că, iată, cu fiecare nouă epocă vin noi provocări. Să nu uităm că de curând și China a organizat de curând un forum bilateral cu regiunea CELAC. De asemenea, ă, Statele Unite se implică de nou foarte mult în regiunea CELAC. Ă, ă, și, bineînțeles, mai sunt și alți jucători globali, Rusia, India și așa mai departe. Deci, să nu uităm că nu trebuie să considerăm această relație bilaterală ca curgând de la sine. Trebuie mereu să o întreținem și să o consolidăm. Chiar dacă, e adevărat, dispunem de o bază solidă. Uh, trebuie deci continuate eforturile la acest, uh, în acest mod uh, multilateral și la mai multe niveluri. Inclusiv trebuie să facem mai multe eforturi la nivel subregional, America de Sud, America Centrală și zona Caraibilor, în așa fel încât, într-adevăr, să putem trata temele evocate într-un, conform metodei multilaterale. Și tocmai pentru că avem uh, în mod clar interese comune, fie pe tema schimbării climatice, COP21 la sfârșitul anului, fie lupta împotriva traficului cu droguri. Ei bine, avem aceste interese comune și cred că avem și capacitatea pentru a merge mai departe uh, în uh, cooperarea noastră. Spuneam deci că este nevoie să uh, lucrăm și la, la nivel biregional. După această președinție asigurată de Ecuador va urma președinția Republicii Dominicane și uh, să nu uităm deci că la nivel subregional de asemenea au avut loc uh, două uh, evenimente mai mici, dar la înalt nivel. Uh, unul întâlnirea cu grupul uh, SICA din uh, integrare din uh, America Centrală și de asemenea întâlniri eh, mini-summitul CARIFORUM, deci cu țările eh, caribeene. Deci și cu aceste două subregiuni trebuie să cooperăm eh, cât se poate de strâns. Strategia comună UE Caraibe și strategia pe securitate și pe dezvoltare uh, comercială și economică sunt uh, tot de asemenea un subiect important. Ne pregătim acum, de fapt, începem să pregătim uh, activitatea noastră pentru renoirea acordurilor cu Mexic și cu Chile și vom continua de asemenea și activitatea pentru a ne asigura că și următorii pași cu Mercosurul vor putea să fie de succes. Am uh, reușit imediat după summit să avem o nouă rundă de negocieri pe tema dialogului politic și acord de asociere cu Cuba și sperăm să putem să facem progrese substanțiale în acest dosar în luna care va urma pentru a ajunge la o încheiere mai rapidă a acestui acord cadru care să poate după aceea să finalizeze așadar întreaga rețea de acorduri pe care am lansat-o prin, în regiunea Celac. Deci, uh, cred că suntem în uh, poziție foarte bună să spunem că acum cooperarea este uh, o prioritate, să ne angajăm cu partenerii din Caraibe și din America Latină și cred că putem să spunem că obiectivele relației acesteia pot fi atinse și după aceea vom putea să discutăm și la nivelul ministerial, la nivelul reuniunii ministrilor în 2016, pentru a vedea care sunt care este ce va aduce noul uh, summit în 2017, noul summit UE-CELAC. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule Leclerc. Vom începe dezbaterea și am să dau în primul rând cuvântul domnului Aureghi, care este președintele din partea europeană a Eurolatului. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Leffler, în primul rând aș vrea să vă exprim dumneavoastră și în altului reprezentant, doamnei Mogherini, recunoștința mea, pentru că este corect să recunoaștem că începe o perioadă nouă în ceea ce privește relațiile cu America Latina. Vreau să cred acest lucru pentru că în trecut am avut relații destul de proaste. În ultimii ani nu se făcuseră prea multe în America Latina din partea europenilor și sunt conștient pe de altă parte de dificultățile pe care le-am avut de a crea o legătură cu o organizație a cărei structură este destul de slabă, ca să spun așa și uh, este un lucru pe care l-am văzut și în relațiile din cadrul Eurolat uh, cu America Latina. Am avut uh, aproape aceeași problematică și vreau să vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră. Știu ce înseamnă un summit, cât de greu este să te asiguri că rezultatele să fie bune, să fie toată lumea prezentă, să existe comunicări, rezoluții, planuri de acțiune, declarații și așa mai departe. Și în ansamblul său cred că summitul și-a îndeplinit obiectivele, așa că vă felicit pentru aceasta și, de asemenea, vreau să vă mulțumesc pentru că ați ținut cont de oportunitatea oferită pentru ca societatea să participe de asemenea în cadrul acestui summit. Eu am avut trei minute de glorie, ca să spun așa, trei minute în care am putut vorbi în numele tuturor parlamentarilor din cadrul Eurolat și cu acea ocazie am exprimat care era poziția noastră. Vreau să vă mulțumesc pentru aceasta și să vă felicit. Și acum patru întrebări și un comentariu. În primul rând, Dumneavoastră spuneați foarte bine, trebuie să asigurăm o continuitate muncii de până acum. Și sunt îngrijorat, și aceasta este prima întrebare, dacă va fi posibil un schimb de oferte față de Mercosur anul acesta. Pentru că una din chestiunile cele mai importante și acest lucru nu s-a spus în mod formal, dar toată lumea îl știe, s-ar putea ca după alegerile din Argentina, Mercosurul să înceapă în sfârșit un adevărat dialog cu Europa și vreau să vă întreb dacă va exista o contraofertă din partea Europei. A doua întrebare, în ceea ce privește Ecuadorul. Uh, Dumneavoastră credeți că există dificultăți pentru a avea un acord. Eu am crezut că acordul multipărți cu Columbia și Peru va facilita lucrurile, însă văd că există dificultăți de natură vamală, poate din cauza OMC-ului, din cauza țărilor care pot adera și așa mai departe. Și uh, sunt îngrijorat dacă într-adevăr Ecuadorul are nevoie de un acord cu Europa. Și în general sunt îngrijorat de cooperarea cu America Centrală Cred că această regiune are nevoie de o cooperare sporită din partea noastră și acest plan de acțiune este foarte important în acest sens. Domnule Leffler, pentru a oferi un follow-up în urma acestui uh, summit, ar fi important ca alianța strategică la nivel supranațional să arate că America Latină are aceleași interese ca și Europa sau aceste interese pot fi coincidente. Și vă întreb asta în legătură cu ce se va întâmpla cu summitul uh, de la Paris și obiectivele de dezvoltare de după 2015. Și o ultimă întrebare și nu vreau să mai extind prea mult. Uh, Vreau să vă spun că sunt destul de decepționat în legătură cu punctul 20 al declarației summitului. Și am avut ocazia să spun acest lucru în mod direct uh, președintelui Consiliului European în legătură cu felul în care s-a redactat acel uh, aliniat. Cred că nu este deloc obiectiv, uh, nu dă dovadă de riguriozitate. Pe de o parte se ține cont de versiunea oficială din Venezuela, dar nu ține cont în niciun fel de poziția europeană. Aceasta este senzația mea și vroiam să vă comunic și dumneavoastră, pentru că eu când am citit acel aliniat, am avut senzația că nu ținea cont în niciun fel de percepția europenilor sau de poziția acestui Parlament față de ce se întâmplă în Venezuela. Și înțeleg foarte bine că nu puteți pune în pericol o declarație din partea summitului doar pentru un aliniat, pentru un punct din această declarație. Asta o înțeleg și uh, înțeleg care sunt limitele și elementele pragmatice în uh, cadrul unui astfel de summit, dar cred că atunci e mai bine să nu spui nimic sau să nu pui doar versiunea unei părți, partea care ne-a fost uh, transmisă de, din partea celacului. Și regret și faptul că președintele Tusk nu a uh, dat dovadă în conferințele de presă de o atitudine mai clară în acest sens. Cred de aceea, domnule Leffler, că ar fi bine ca comisia să ne ajute să vedem dacă am putea avea o comisie, o delegație parlamentară care să viziteze Venezuela. Noi încercăm de aici, de la Parlamentul European, să organizăm o astfel de vizită. Știm că este foarte dificil. Am văzut uh, ce s-a întâmplat cu un autobuz de senatori din Brazil care n-a reușit să ajungă până la Caracas un spectacol de-a dreptul uh, grotesc. Știm că în Venezuela vor uh, avea loc alegeri pe 6 decembrie și dacă ne-am putea duce acolo pentru a ne asigura că aceste alegeri sunt cu adevărat libere și că respectă într-adevăr uh, legislația și democrația din Venezuela, credem că acesta ar fi un, o dovadă de bună cooperare cu Europa. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Aureghi, și acum domnul Milian Mon. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc în primul rând domnului Leffler pentru prezența sa astăzi aici pentru a ne prezenta rezultatele summitului. Îmi pare rău că nu am fost de la începutul intervenției dumneavoastră, dar am ascultat sfârșitul intervenției pe care îl salut. Și salut și relansarea relațiilor între UE și America Latină și Caraibe prin CELAC. Era necesară o astfel de întărire a relațiilor, un lucru pe care l-ați spus și dumneavoastră și cu care sunt absolut de acord. Contextul actual este unul diferit. Statele Unite, practic, s-au reîntors în această regiune după renoirea relațiilor cu Cuba și a, prezența Chinei sporită în America de Sud. Deci nu putem considera că relația noastră privilegiată va rămâne așa și deci nu putem a, renunța la întărirea relațiilor cu țări uh, cu care avem multe legături de variate feluri. Și mai mult decât atât, uh, noi, spaniolii, avem legături de sânge, de religie, de limbă și așa mai departe. În general, Europa și America Latină au în comun uh, multe valori, viziunea asupra ființei umane și așa mai departe și cred că acest lucru ar trebui să se reflecte așa cum se întâmplă în declarația finală pentru a face față provocărilor actuale cu care ne confruntăm împreună. America Latină poate fi un partener esențial pentru noi pentru a face față acestor provocări globale pentru care e nevoie de răspunsuri globale și aceștia ar putea fi un partener strategic pentru noi totul trebuie să se mențină la nivelul coordonării între UE și CELAC. Din tot ce ați spus dumneavoastră, domnule Leffler, aș vrea să reiau două elemente pe care să le subliniez aici. În primul rând, Parlamentul European a lucrat foarte mult pentru eliminarea vizelor pentru Columbia și Peru. După cum știți, aceasta a fost uh, oarecare încăpățânare din partea anumitor deputați în mandatul anterior și, iată, uh, ne bucurăm că s-a semnat în sfârșit acordul de scutire de vize pentru aceste două țări. Este o adevărată satisfacție pentru mulți dintre noi aici prezenți. De asemenea, mi se pare important să se profundizeze acordurile cu Chile și în special cu Mexic. Ne aflăm în cadrul negocierilor TTIP-ului cu Statele Unite, am închis și negocierile cu Canada, avem un acord cu Mexicul care este deja învechit, deci uh, vom avea un nou context de acorduri de liber schimb cu Statele Unite și cu uh, Canada și al treilea braț din NAFTA ar fi Mexicul, care nu poate fi lăsat deoparte. Iată de ce mi se pare că a fost o știre bună din partea dumneavoastră și să vedem dacă putem face ceva și cu Mercosurul, care este un lucru mult mai complicat, după cum știți, deloc uh, ușor de rezolvat. În ultimul rând vreau să vă felicit pentru o idee pe care ați prezentat-o și care mi se pare că va asigura continuitatea lucrărilor noastre cu CELAC. Faptul că în anul în care nu există summit, să există o întâlnire a miniștrilor de externe. Asta facilitează un dialog continuu în fiecare an între cele două părți și mi se pare o măsură foarte bună. Încă o dată vă mulțumesc și vă felicit pentru rezultatele bune de până acum. Mulțumesc și acum dau cuvântul domnului de Grandes. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc, domnule Leffler, pentru prezența dumneavoastră aici și pentru prezentarea pe care ați făcut-o. Am să încerc să nu repet ceea ce s-a spus deja de către colegii mei, deși uh, unele vor fi inevitabile. Atât uh, declarația politică cât și declarația de la Bruxelles sunt uh, documente destul de complete pentru noi. S-au remarcat progrese considerabile pe care nimeni nu le poate nega, idei inovatoare în tot acest proces care durează de 16 ani și nu mai e vorba aici doar de declarații de principii, ci în unele domenii s-a avut curajul pentru a da niște opinii foarte clare și chiar pentru a ne lua angajamente și mi se pare că acesta este o dovadă clară a importanței acestui acord biregional. E adevărat că unele sunt mai mulțumitoare și altele mai puțin. Și pentru că avem multă experiență în domeniu, avem experiență ca și oameni politici, știm cât de dificil este din punct de vedere diplomatic să intri în anumite chestiuni fără să Uh, jignești într-un fel sau altul partenerii tăi. Există unele lucruri care se pot rezolva și altele care nu. Mi se pare foarte pozitiv că vorbim acum despre o relație nouă cu Cuba. Am avut ocazia în unele conferințe și mi-aduc aminte de uh, cuvinte pe care le-ați pronunțat dumneavoastră și pe care vreau să le citez aici pentru că mi se par foarte înțelepte că trebuia să uh, dăm dovadă de răbdare. Într-adevăr, este un proces uh, uh, complicat pentru care e nevoie de multă sensibilitate și de răbdare, de timp. Și, într-adevăr, aceasta este percepția tuturor că acest proces este și irreversibil. Vom vedea ce se va întâmpla pe viitor, dacă se vor accelera lucrurile, dar nimeni nu a utilizat uh, un termen care a fost utilizat în alte contexte și anume acela că ar fi vorba de o intruziune. Nu, totul a, uh, toată lumea a valorat în mod pozitiv acest proces. Cuba s-a purtat foarte bine, poate și pentru că este în interesul său, ca și ceilalți să acționeze, pentru că această acțiune a fost pozitivă. Și să se recunoască, de fapt, că situația este irreversibilă și că pe drumul acesta trebuie să se meargă mai departe. Mi se pare că este un mesaj pozitiv, este foarte bine că el se reflectă în declarație, că se reamintește că poziția UE față de anumite legi care erau de neacceptat și pe care de altfel nu le-am acceptat niciodată din partea UE a fost recunoscută. Și e adevărat că va trebui să așteptăm să vedem ce se va întâmpla până la urmă. Și un alt element care mi se pare pozitiv și vă doresc uh, numai succes, este că a avut loc un dialog uh, excepțional, un dialog uh, în ceea ce privește procesul de pacificare în Columbia, deși până acum au fost mai multe încercări care au fost eșuate. S-ar putea să fim din nou decepționați, s-ar putea ca acest dialog să se întrerupă din nou, pentru că, iată, de 50 de ani se încearcă acest lucru și știm foarte bine că e vorba de un război intern și e o problemă aici de legitimitate pentru că nu are aceeași legitimitate statul reprezentat în mod democratic sau gherila FARC. Acest lucru toată lumea știe foarte bine și mm, cele două părți nu au aceeași greutate și chiar și poporul columbian consideră că până la urmă mm, va trebui să plătească un preț pentru a rezolva această problemă. Există multe dezbateri aici, problema impunității, să vedem ce soluție se oferă la sfârșitul acestui proces de pace, însă toată lumea a fost de acord asupra unui lucru, că e bine să se vorbească și e bine să există o susținere politică la nivel regional pentru acest proces. Eu sunt de acord cu domnul Haureghi pentru că ambii am văzut în cadrul Eurolat, însul este președinte, eu sunt purtătorul de cuvânt al PPE-ului în această adunare și uh, nu știu de ce trebuie să ne fie frică să vorbim despre ce se întâmplă în Venezuela, pentru că nu este pe ordinea de zi, știm foarte bine, toată lumea știe ce se întâmplă acolo, lucruri de neacceptat. Bineînțeles, fiecare poate să-și uh, exprime opinia și unii consideră că nu se întâmplă nimic acolo și că nu trebuie să-și, să se amestece în, în această chestiune, dar asta este o minoritate. Marea majoritate aici, la Parlamentul European, s-a pronunțat asupra faptului că acolo se întâmplă ceva și ce se întâmplă e grav. Referitor la punctul 20 care a fost redactat, cum a fost redactat, uh, sincer, e de regretat. Nu știu care au fost uh, motivele, dar uh, în acel punct uh, nu s-a putut introduce o declarație mai respectabilă, ca să nu avem senzația că este o bătaie de joc. Pentru că societatea ce impresie va avea atunci când va citi acel punct? Și mai ales cu un limbaj atât de special, aproape greu de înțeles Domnul Haureghi spunea un alt lucru cu care sunt absolut de acord. Noi am reclamat mai multe lucruri și chiar ieri au fost convocate alegerile legislative pentru 6 decembrie, din câte mi-aduc aminte. Iată, un lucru bun, pentru că nu putem nega în niciun fel legitimitatea regimului lui Maduro, însă eu am criticat dintotdeauna felul în care el a gestionat Uh, guvernul de până acum și, practic, ce se întâmplă acolo nu poate fi considerat ca un regim democratic așa cum o considerăm în Europa. Însă îmi doresc din toată inima ca lucrurile să se rezolve în mod democratic prin aceste noi alegeri. Cred că acesta este drumul cel mai bun pentru a găsi o soluție. Însă, bineînțeles, uh, simt și oarecare frustrare pentru că punctul 20 a fost redactat așa cum s-a redactat. Pe de altă parte, există acum un uh, element nou care nu exista înainte, problema ecologică, care afectează foarte mult țările din America Latină. Există o dezbatere foarte pe larg între acest conflict, între dreptul de a exploata resursele proprii pentru bunăstarea propriului popor și, pe de altă parte, opoziția manifestată de unele minorități care uh, consideră că statul nu are capacitatea de a exploata propriile resurse în uh, beneficiul propriului său popor. Uh, este o temă pe care am dezbătut-o de mai multe ori și care apare și în această declarație. E vorba de conținuturi și valori care sunt acceptabile. Nici aici n-am dorit să intrăm prea în detaliu în ceea ce privește această opoziție frontală și capacitatea statelor de a-și exploata propriile resurse, ținând cont, bineînțeles, de cadrul general de respectare a mediului. Însă e bine că există această conștientizare a acestei dihotomii. Mă opresc aici. Cred că s-au îndeplinit așteptările noastre. Nu putem uh, spera la mai mult pentru că este de-a dreptul imposibil și mi se pare că la nivelul acestor uh, întâlniri uh, regionale, bianuale, ar trebui să ne așteptăm la mai multe progrese. Există un lucru pe care l-am văzut cu claritate și care se reflectă foarte puțin în documentele finale am avut uh, o atitudine aproape schizofrenică față de ce se întâmplă cu relația transatlantică și eu cred că această relație transatlantică nu trebuie înțeleasă doar prin Statele Unite, prin prisma Statelor Unite, ci și prin prisma Americii Latine. Și iată că acum se încheie lucrările la canal, vom avea noi oportunități economice când uh, în sfârșit vom considera imigrația ca un proces nu neapărat negativ, ci și pozitiv. Iată elemente pe care va trebui să le analizăm în detaliu, nu într-o conferință de o zi, dar mi-ar plăcea ca pe viitor aceste lucruri să treacă pe ordinea de zi și să ajungem la o relație cu adevărat simbiotică. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și pentru cuvintele dumneavoastră. Mulțumesc, domnule de Grande, am cerut și eu să iau cuvântul și nu vreau să vorbesc în calitate de președinte, ci din partea grupului GUE. În primul rând pot să vă spun că noi am remarcat cu satisfacție că s-a organizat acest al doilea summit UE-CELAC, pentru că aceasta înseamnă să se normalizeze relațiile dintr-un nou spațiu politic în America Latină, care contribuie la o mai mare integrare regională și din punctul nostru de vedere aceasta este o modalitate foarte bună de a evita războaiele și conflictele care au existat pe acel continent, continent uh, mult timp. Trebuie să evităm acea discrepanță parlamentară din trecut și nu putem să uh, nu vedem această nouă realitate. Considerăm că majoritatea grupurilor parlamentare de aici uh, au comis aceeași greșeală care au făcut-o și față de Cuba. Cuba n-a făcut nicio mișcare până când n-a perceput că era tratată pe picior de egalitate. Și E uh, surprinzător uh, să vedem acum că toată lumea uită de ce se întâmplă în Cuba și uh, începe să-și pună întrebări în legătură cu Venezuela. Pentru că până acum aveam dezbateri pe tema Cubei și acum cei care îi uh, atacau Cuba înainte încep să atace Venezuela. Câteodată ar trebui să ne gândim mai mult la acțiunile noastre și la opțiunile noastre politice. Cred de aceea că noi din Spania avem o relație specială cu Cuba care trebuie respectată. Și nu știu dacă v-ați dat seama, dar în tema afacerilor externe, de multe ori trebuie să ai o atitudine nu neapărat din punctul de vedere al relațiilor externe, ci mai ales din punctul de vedere al dreptului internațional. Cel puțin asta încerc să fac. Ce nu mi-a plăcut uh, felul în care domnul Haureghi a prezentat situația din Venezuela. Și este un lucru pe care l-am discutat de mai multe ori. Nu se poate face o comparație cu ce se întâmplă în Honduras sau în alte țări din America Latină. Trebuie să dăm dovadă de respect, ceea ce nu uh, s-a manifestat aici, față de guvernul legitim din Venezuela, care a fost ales în mod democratic dacă vorbim de uh, prizonierii de conștiință, există organizații regionale care au considerat că a existat o încercare de lovitură de stat. Deci, iată, există o justificare. Uh, și e curios faptul că poziția grupurilor majoritare, care nu este și a noastră, deși suntem minoritari, totuși existăm aici, suntem reprezentați la Parlamentul European, deci această poziție majoritară a făcut ca până la urmă să nu avem nici măcar o declarație comună și nu s-a ajuns la un acord, tocmai pentru că majoritatea parlamentară de aici a încercat să-și impună punctul de vedere. Și domnul Leon Bucaro arăta că nu va face o declarație comună pentru că nu dorea să intervină în afacerile interne ale acestor state. Deci, iată un președinte din cealaltă parte care vorbește de uh, interferință și, practic, toate minciunile care ne-au fost uh, uh propagate și prezentate, că nu se doreau alegeri și așa mai departe. Noi salutăm, practic, declarația de la Bruxelles, dintr-un motiv foarte simplu. La punctul 20 lucrurile sunt foarte clare. Noi respingem toate declarațiile cu caracter extrateritorial care sunt contrare dreptului internațional. Iată de ce felicit această declarație și slavă Domnului că persoana care a reprezentat Uniunea Europeană a înțeles în sfârșit că trebuie să ajungă la un acord cu cealaltă parte și nu să intervină în treburile interne, pentru că asta înseamnă practic ce ar fi dorit să facă grupurile majoritare de aici. Și un ultim comentariu această vizită în Venezuela. Noi am fost împotrivă pentru că tocmai asta se dorește. În loc să se caute soluții, această vizită nu dorește decât să exacerbeze problemele și este oarecum părtinașă. Și cred că înaintea alegerilor nu este convenabil, dacă nu există un acord de guvern, să mergem acolo să încercăm să mișcăm uh, piesele pe, uh, pe tabla de joc, pentru că nu este rolul nostru. Și acum vă dau cuvântul pentru răspunsuri. Mulțumesc foarte mult, stimați deputați, pentru comentariile pe care le-ați făcut, pentru remarci, pentru comentarii, în general. Permiteți-mi, vă rog, să vă dau un răspuns mai succint. În primul rând, În primul rând, către prietenul meu foarte bun, Haureghi, nu trebuie să fiți prea modest, pentru că trei minute pot fi trei minute de glorie, pentru că ați transmis un mesaj într-adevăr foarte succint, foarte bun și ați folosit la maxim timpul pe care l avea și vă mulțumim foarte mult. Este foarte dificil să gestionezi uh, un subiect atât de complicat ca acesta, cu o agenda atât de strânsă și cu persoane multe care doresc să ia cuvântul doar într-un timp atât de scurt, pentru că așa este, sesiunea de astăzi a fost foarte scurtă, dar ați folosit foarte bine timpul acordat. Noi sperăm, după reuniunea ministerială pe care am avut-o cu țările Mercosur, că vom putea, la sfârșitul acestui an, să facem uh, predarea puterii și deci să putem avansa cu negocierile Mercosur. Ministrii și comisarii ne-au uh, dat mandat și există condițiile care sunt necesare și îndeplinite pentru ca acest progres să se întâmple însă momentan nu au avut loc prea multe schimburi. Deși dorința a existat foarte clar exprimată de ambele părți și pentru noi a fost foarte bine să vedem că țările Mercosur împreună au repetat încă o dată angajamentul lor de a avansa într-o negociere comună. Am spus-o de mai multe ori, avem un mandat de negociere pentru a negocia un acord între UE și Mercosur și atâta timp cât Consiliul nu modifică acest mandat și Mercosurul nu indică faptul că dorește să modifice mandatul, atunci uh, vom putea să continuăm atâta timp așadar așa. Sperăm să ajungem la un acord între UE și Mercosur regiune după regiune și uh, organizație după organizație și uh, aceasta este în interesul ambelor părți. Ecuadorul uh, se confruntă cu o situație foarte complicată și a cerut OMC-ului să primească autorizație pentru anumite măsuri de salvgardare pe care noi la, am încercat să le rezolvăm, am încercat să punem mai multe întrebări autorităților din, și Ecuadorului, uh, pentru a vedea ce se întâmplă cu măsurile care au fost propuse. Știm că au existat multe îngrijorări în uh, vecinătatea lor, Columbia și Peru, care trebuie să susțină rezultatele negocierilor între Uniunea Europeană și Ecuadorul înainte să poată să intre într-un acord multipartit. Suntem însă încrezători că autoritățile din Ecuador vor face tot posibilul pentru ca să garanteze neperturbarea acestui proces și pentru ca să se poată integra în acest cadru cât se poate de repede. Așa cum a spus-o și președintele Corea cu, acum de curând în, uh, la summit, țara sa dorește să facă totul pentru ca să existe relații și dezvoltare economică pe termen lung. S-ar putea spune foarte multe despre cooperarea la nivelul Americii Centrale, dar o să mai revenim asupra acestui punct cu alte ocazii. Avem uh, pro probleme și avem programe foarte importante cu diferitele țări din America Latină, avem uh, diferite slăbiciuni instituționale care trebuie să fie depășite, precum și probleme care trebuie depășite, însă am fost încurajați de reiterarea interesului și angajamentului țărilor din America Centrală la acest eveniment uh, și la evenimentul separat la nivel înalt pe care l-am avut cu liderii acestor țări. Pentru ca să revenim asupra ceea ce a spus uh, domnul uh, Milan Mon și eliminarea vizelor, am putea să astfel să permitem un contact mai simbolic și în același timp o dovadă a angajamentului de deschidere, ceea ce a fost foarte important cu Columbia și cu Peru și a fost la fel de important și pentru cele cinci țări din Caraibe. Sperăm, după cum am spus-o și înainte, ca într-un an sau dincolo de un an să putem să luăm măsuri uh, similare cu restul țărilor din Caraibe și puținele țări din America Latină care au rămas în aceeași situație și în care există încă obligația de viză cu noi. Ceea ce apoi va depinde de analiza obiectivă a situației, bineînțeles, și uh, de fluxul de persoane între acea țară respectivă și Uniunea Europeană. Dar avem statistici cu privire la intrările ilegale, uh, depășirea permisului de ședere, care de asemenea trebuie luate în considerare, dar, în general, tendința acestor statistici a fost uh, pozitivă pentru toate țările din regiune și cred că putem să ne uităm cu încredere la viitor. Sunt de acord, de asemenea, și cu importanța revizuirii acordului cu Chile și cu Mexic, cu Mexicul. Acestea au fost uh, primele acorduri de asociere cu drepturi de pline, uh, primele țări din America Latină pe care le-am asociat cu astfel de drepturi complete. Acum însă aceste acorduri au deja 15 ani, au fost negociate acum 20 de ani aproximativ și dacă ne uităm la Chile și la Mexicul de acum 20 de ani și de ce sunt acum și dacă ne uităm și la Uniunea Europeană acum 20 de ani față de ce este acum, vedem că lucrurile s-au schimbat destul de mult. Avem nevoie de aceea să facem pași înainte, să fim ambițioși pentru ca să putem uh, ține cont de noile realități din uh, relația noastră și de contextul în care au fost înfițate aceste acorduri. Pentru că contextul uh, din America Latină este cu totul diferit acum, nu numai Mexicul, ci și alte țări. Suntem de aceea foarte bucuroși să putem pregăti mai multe elemente, incluzând aici un mandat de negociere pentru Mexic și să pregătim analiza comună și studiul comun cu Chile pentru a vedea care sunt pașii de urmat pe viitor. Înțeleg uh, îngrijorarea pe care au exprimat-o mai mulți dintre dumneavoastră în legătură cu Venezuela. Ceea ce pot să spun aici este în primul rând că acesta a fost uh, un summit biregional care se ocupa de probleme biregionale. Dacă ar fi să vedem concluziile summitului, cu excepția procesului de pace din Columbia și un cu excepția dialogului între Washington și Havana, care s-a deschis oarecum, nu există nicio referire la un aspect bilateral în afară de acestea. A fost foarte clar din partea CELAC că a fost dorința lor ca acest summit să rămână la un nivel biregional și să se uite la aspecte care, pe care ei le consideră de importanță sau care sunt o îngrijorare pentru ei în calitate de grup CELAC. Ceea ce a însemnat că noi a trebuit să facem mai întâi o evaluare pentru ca să vedem dacă dorim să consolidăm cât se poate de multe din elementele comune și din părerile convergente sau angajamentele comune față de cooperare, așa cum puteam, fără să ne exprimăm neapărat în totalitate toate îngrijorările noastre cu privire la toate punctele. Sau dacă era mai bine să riscăm să nu avem niciun text final la sfârșit. Am făcut o analiză și ne-am dat seama că este mai important să avem ceva care reflectă, de fapt, uh, stadiul relațiilor biregionale. Aș vrea să mai subliniez că dacă ar fi să comparăm aliniatul 20 pe Venezuela cu celelalte, vedem că aici ne referim la o situație similară cu privire la măsurile extrateritoriale, precum uh, față de Cuba. Vedem că există o diferență foarte mare între textul acestor două aliniate, pentru că, de fapt, aliniatele dinainte arată o părere convergentă între UE și CELAC, iar la aliniatul 20, deodată, Uniunea Europeană doar ia notă de ceea ce a spus partea cealaltă, CELAC-ul, ceea ce rămâne, de fapt, o poziție doar a CELAC-ului. În timpul discuțiilor și uh, în cadrul discuțiilor dintre liderii uh, țărilor respective, aceștia au avut ocazia, într-un cadru informal, să-și exprime mai liber îngrijorările, speranțele și așteptările, dar și ambițiile, care se referă la anumite situații de acum din Europa, și din America Latină și din Caraibe. Și au făcut acest lucru. Pot să vă asigur că poziția Uniunii Europene și poziția liderilor instituțiilor noastre, în altul reprezentant și uh, ceilalți care se ocupă de acest subiect, situația uh, Poziția noastră față de situația din Venezuela nu s-a schimbat, așa cum a fost ea de fapt exprimată în fața Parlamentului în dezbateri nenumerate, dintre care în martie, așa cum s-a mai spus de altfel și în multe declarații de atunci. Există o îngrijorare deosebită în legătură cu degradarea socioeconomică și polarizarea, dar și o cerere puternică de dialog reînnoit uh, între guvern și opoziție, fără precondiții și fără nicio excludere. Și pentru respectarea ordinii Constituției și a procesului electoral. În acest sens, uh, salutăm alegerile care vor avea loc pe 16 decembrie aceasta este într-adevăr cea mai bună cale pentru poporul uh, din Venezuela de a face progrese și de a se uh, îndrepta către un compromis uh, mai puternic și la nivel național și către o viziune comună și clară a ceea ce ei ar dori să fie viitorul lor și cum ar dori ca acesta să se dezvolte. Aceasta înseamnă că procesul electoral trebuie să fie bine pregătită, adică aceste alegeri trebuie să fie bine pregătite și uh, acest proces trebuie să permită tuturor actorilor, tuturor uh, liderilor uh, partidelor politice, incluzând aici și toate partidele din opoziție, de a contribui liber la acest proces. Și în circumstanțele actuale este oarecum dificil să se întâmple așa. De aceea aceasta aduce cu sine responsabilitatea asupra autorităților de a garanta că procesul constituțional poate să aibă loc, poate să avanseze și anume în deplină libertate și în deplină transparență pentru procesul democratic și pentru ca acest proces să poată să se desfășoare în toată deplinătatea sa. Noi am indicat deja de mai multe ori către autoritățile din Venezuela, cât și uh, către partenerii regionali, că suntem gata să susținem acest proces. într-o manieră care poate fi bine, cel mai bine definită de către autoritățile din Venezuela și de către poporul din Venezuela, de către cetățeni pentru ca Uniunea Europeană să poată să organizeze o misiune de observare de electorală, avem nevoie de o invitație formală din partea autorității electorale din țara respectivă și nu am primit o astfel de indicație în cazul Venezuelei până acum. Nici SAE-ul nu a primit această invitație, dar suntem în tratative pentru a vedea dacă putem uh, să susținem eforturile acestora în cadrul procesului electoral și încercăm să vedem cum putem să oferim o susținere directă dacă se dorește această susținere de către actorii și partidele implicate în procesul electoral. Un ultim punct cu privire la Cuba. Nu cred că uitasem de Cuba înainte și nu cred că am uitat de Cuba nici acum. Avem obiceiul foarte prost de a avea principii fundamentale și de a avea principiul bun, îmi cer scuze, de a avea principii fundamentale și de a lucra pe termen lung. Negocierile pe care le-am inițiat cu Cuba acum au fost pregătite de acum 5 ani și am uh, adorat ceva timp de partea Uniunii Europene și ceva timp și din partea Cubei de a intra în acest dialog vom continua aceste obiect- urmărirea acestor obiective la fel ca până acum, pentru a vedea cum putem să încurajăm și să acompaniem în același timp reformele și uh, modernizarea proceselor uh, politice, economice și sociale în Cuba. Toate acestea, bineînțeles, în beneficiul uh, celor care trăiesc în Cuba. Este vorba de un obiectiv foarte dificil de atins, cu siguranță nu se va atinge peste noapte, dar este unul din obiectivele în care credem, pentru că considerăm că procesul pe care l-am lansat va putea duce la această realizare în cea mai bună manieră pentru Uniunea Europeană. Și că este și cea mai bună șansă pentru ca Uniunea Europeană să promoveze valorile fundamentale în care noi credem și în relația noastră cu Cuba, care este un partener foarte important în America Latină și în Caraibe. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule Leffler. Vă mulțumesc pentru că ați răspuns la întrebările noastre. Salut aici și prezența co-președintelui Aureghi și mulțumesc deputaților care au fost prezenți aici pentru acest schimb de opinii pe o temă destul de delicată. Se suspendă acum ședința, următoarea va avea loc pe 29 iunie la orele 15 și vreau să mulțumesc pune cu mobilitate președintele și interpreților.